Am să vă rog să luați loc, astfel încât să ne putem uh, începe reuniunea. Alors, chers collègues, je souhaite la bienvenue à vous tous. En ma qualité de président... Uh, bun venit tuturor! Am fost uh, calificat ca președinte provizoriu și nu va dura mult, de, declar deschisă reuniunea. Interpretarea este disponibilă în toate limbile oficiale, conform deciziei Biroului Parlamentului European. Obiectivul nostru astăzi este să Um, alegem biroul acestei subcomisii, președintele și uh, cei patru vicepreședinți, conform articolului 213 din regulamentul Parlamentului. Vom începe cu președintele și apoi vicepreședinții. Deputații supleanți uh, care participă la vot sunt următori. Am fost informați că Silvia Sardoni de la ID îl va înlocui pe Lars Patrick Berg. Quorumul este atins, sunt prezenți cel puțin 8 depute, deputați, deci cel puțin un sfert dintre membrii și pot constata că sunt mai mulți decât atât în sală. Văd că regulamentul nostru nu e foarte exigent în ceea ce privește quorumul. Înainte de a începe, uh, vă amintesc că candidaturile pot fi depuse de un grup politic sau cel puțin doi deputați o douăzecime din membrii comisiei. Candidaturile pot fi prezentate cu acordul uh, celor vizați. Candidații trebuie să fie membri titulari ai comisiei și trebuie să fi uh, completat uh, declarația privind interesele financiare și uh, declarația privind codul de conduită adecvată propunerea, um, compoziția biroului trebuie să reflecte diversitatea Parlamentului. Biroul nu poate fi în mod exclusiv masculin sau feminin și nu este permis ca toți vicepreședinții să vină din același stat membru, conform regulamentului de ordine interioară. Toți membrii titulari și supleanți care participă la vot trebuie să aibă cu ei cartela de vot în cazul în care uh, ar fi nevoie de un vot secret. Vă invit să faceți candidaturi pentru președinția acestei subcomisii. Oui, si vous avez la parole. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului SND am plăcerea să o nominalizez pe doamna Marian Arena pentru postul de președinte. Candidata este membru titular al uh, subcomisiei și a Comisiei AFET și a completat declarațiile necesare. Este corect acest lucru? Da, domnule președinte. Și acceptați candidatura? Da, domnule președinte. Declar. Putem să o alegem pe doamna uh, Arena prin aclamare. Vă mulțumesc pentru că ați uh, sprijinit-o pe doamna Arena cu aplauze frenetice. Vă felicit și vă rog să îmi luați locul aici, la podium. Merci, merci beaucoup. Euh, mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia și fiecăreia uh, pentru încrederea pe care mi-ați uh, acordat-o prin acest vot, uh, prin aclamare. Înțeleg care este responsabilitatea um, unei președinte a unei subcomisii privind drepturile omului. Cei care mă cunosc știu că voi face tot ce voi putea pentru a apăra drepturile omului în Europa, pentru că asta face parte din tratatele noastre, din valorile noastre, din ADN-ul nostru, dar și în toate relațiile externe pe care uh, le vom avea, chestiunea drepturilor omului va trebui să fie reprezentat, reprezentată. Datorită dumneavoastră, uh, vom putea face acest uh, lucru împreună uh, și doresc să-i mulțumesc lui Charles pentru această scurtă tranziție. Uh, Charles este o persoană pe care o apreciez mult. Am avut ocazia să uh, cooperăm de multe ori în um, legislatura precedentă. Îți mulțumesc, deci. Să trecem la ordinea de zi. Cred că putem trece la votul vicepreședinților în ceea ce privește procedura. quorumul care asigură validitatea votului este atins, fac apel la grupurile politice să facă nominalizări pentru postul de prim vicepreședinte. Vă rog. Yes, I'll oh, take this off. Uh... Da, în numele grupului Renew Europe, doresc să o propun pe doamna Valiza ca prim vicepreședinte. Merci. La candidate est membre Mulțumesc. Candidata este membru titular al uh, subcomisiei și a Comisiei AFET. A uh, completat cele două declarații solicitar, solicitate. Acceptați această propunere? Această nominalizare? Da. Mulțumesc. Uh, ținând cont că avem numai o singură candidată la locul de prim vicepreședinte, vă propun să o alegem prin aclamare. Merci, je vous engage à venir nous rejoindre. Mulțumesc, vă invit să vă alăturați la podium. Vom continua cu postul de al doilea vicepreședinte cu aceeași uh, procedură. Quorumul este atins. Vă rog, pentru nominalizări. Stimată președinte, doresc să nominalizez ca al doilea vicepreședinte din partea verzilor pe doamna Hanna Neumar. Mulțumesc! Candidata este membru titular al subcomisiei și al comisiei AFET. A um, completat cele două declarații uh, necesare. Acceptați propunerea? Uh, nominalizarea? Da, doamnă președinte, mulțumesc. În regulă, dacă nu există solicitări de vot secret, putem continua prin aclamare. Mulțumesc! Vă invit să vă alăturați nouă la podium. Acum vom continua cu postul de al treilea vicepreședinte aceeași procedură. Solicit uh, grupurilor să prezinte nominalizarea pentru acest post. Vă rog. În primul rând, uh, permiteți-mi să vă felicit pentru nominalizare și pentru numire. În numele grupului PP uh, am dorit să o propunem pe doamna Caroline Edstadler. Mulțumesc. Din nou, candidata este membră titulară a subcomisiei și a comisiei AFET. A completat cele două declarații. Candidata este de acord cu această nominalizare? Da, așa este. Mulțumesc. Dacă nu avem decât o candidată, vă propun să continuăm prin aclamare. Bun venit alături de noi! Cum ați observat, avem până acum un birou uh, exclusiv feminin și cum regulamentul ne impune să avem uh, cel puțin un membru al sexului opus. Urmează uh, acum a patra Uh, al patrulea vicepreședinte, solicit, solicit grupului să facă o propunere în acest sens, domnul Görans. Și dacă biroul este, ar fi exclusiv uh, feminin, pe noi de la grupul Renew să știți că nu ne-ar deranja. Dorește cineva să intervină în ceea ce privește uh, regulamentul? Da, mă tem că Regulile impun egalitatea între sexe. Deci să fie vorba de egalitate, nu doar de un singur membru de sex opus. Trei comisii astăzi au fost nevoite să anuleze votul deoarece nu aveau suficienți candidați femei sau bărbați. Deci dacă avem un singur bărbat printre vicepreședinți, nu avem egalitate. Eu cred că regulile sunt foarte clare. Este vorba de cel puțin un candidat de sex opus. Să vedem acum propunerea pentru cel de-al patrulea vicepreședinte. Isabela, ai cuvântul. Madam President, I wish you to congratulate. Doamna președinte, doresc să vă felicit pentru că ați fost aleasă. Îmi face mare plăcere să, prezint, să nominalizez pe Rafael Luxman pentru a fi al patrulea vicepreședinte. Mulțumesc și cred că este vorba de un domn. Așadar, le candidat est le can... j'ai dit je pense. Le candidat Candidatul este membru titular al subcomisiei și, al, și membru al Comisiei AFET. A Uh, completat cele două declarații, cea privind de, uh, interesele financiare și cea privind codul de con- conduită. Acceptați, domnule Glucksmann? Cu plăcere. Mulțumesc. Propun să continuăm prin aclamare dacă nu există solicitări de vot secret. Merci.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 Acum trecem la următorul punct, ce anume confirmarea profilului lingvistic și a calendarului pentru reuniunile pentru 2019, în ceea ce privește profilul lingvistic al acestei subcomisii. Conform uh, compoziția comisiei și conform regulilor aplicabile, profilul lingvistic uh, va fi de 13 limbi, și anume germană, engleză, spaniolă, franceză, finlandeză, elenă, maghiară, italiană, neerlandeză, portugheză, polonă, română și suedeză. Interpretarea va fi disponibilă pentru aceste limbi în timpul uh, reuniunilor oficiale ale acestei subcomisii. Remarc. Merci. Nu sunt observații? Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul, ați primit calendarul uh, pentru reuniunile subcomisiei pentru 2019 prin e-mail. Dacă nu există obiecții, va fi considerat ca fiind adoptat. Nu sunt obiecții? Mulțumesc. Alors, le quatrième point, c'est... Euh, Al patrulea punct de pe ordinea de zi este faptul că trebuie să vă anunț că luni, 15 iulie, are loc reuniunea uh, biroului extins între 7 și 8 seara. Uh, secretariatul vă va confirma uh, sala în timp util. Cred că nu mai sunt alte puncte pe ordinea de zi. Deci, reuniunea noastră se încheie aici. Mulțumesc tuturor!